Vamos a continuar con la... Con... Haideți, continuăm cu ședința noastră de astăzi. Trecem la punctul 10, raportul cu privire la aplicarea directivei Consiliului 2004 um, per 113 cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la furnizarea de bunuri și servicii.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 no translation. No translation. Yesterday we didn't discuss about uh, um, Sí, se me, se me informa, se me informa. Tocmai am fost informată că mai este un punct de pe ordinea de zi uh, care va fi discutat uh, ultimul în ordinea de zi de a comisiei. Porque ahora, ahora tenemos, ahora en este punto... Pentru că la punctul acesta avem experți care au fost invitați. Trebuie așadar să um, continuăm cu calendarul prevăzut. Așa că mergem mai departe cu raportul acesta. Am spus că raportor este doamna Kozlovska. Vorbim despre un document de lucru, avem o primă dezbatere în acest sens, așa că dăm cuvântul doamnei Kozłowska, care ne va face o prezentare a documentului său de lucru. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Această directivă este una dintre cele mai uh, însemnate elemente din uh, egalitatea, uh, legislația privind egalitatea de șanse în Uniunea Europeană. E vorba despre o directivă care datează din 2004, iată deci cu o istorie de mai mult de 10 ani. Directiva aceasta a fost prima care a reglementat egalitatea de șanse în afara strictului domeniu profesional. Această directivă include și serviciile oferite în afara vieții private și, uh, de, și profesionale. Este vorba despre servicii financiare, asigurări, asigurări de călătorie, de transport, asigurări de sănătate, fonduri de pensii, servicii de transport, transportul în general, chestiuni legate de sănătate, alăptare, maternitate, și multe alte servicii în domeniul sportului, distracției și așa mai departe. Această directivă se poate aplica și unor noi domenii de interes care nu au fost incluse în 2004 pentru că la vremea aceea încă nu existau. Permiteți-mi să vă vorbesc în câteva cuvinte despre aceste sectoare care sunt foarte importante. Am împărțit, de fapt, s-a împărțit uh, în două sectoare pentru o monitorizare mai facilă a evoluțiilor până acum. Vom vedea cum a progresat punerea în aplicare, ce mai rămâne de făcut și în general uh, care este situația integrării dimensiunii egalității de șanse între bărbați și femei. În ceea ce privește serviciile financiare, directiva și-a arătat, uh, și-a dat arama pe față, să spun așa, potențialul este unul foarte mare iar rezultatele au fost destul de bune. În articolul 5 al directivei, chiar la început, se făcea o, o posibilă derogare servit, tratamentul diferențiat între bărbați și femei se poate aplica în anumite cazuri excepționale, cum ar fi la fondurile de pensii, asigurări și așa mai departe. Din 2004, când a avut loc uh, cauza test așa, a apărut uh, obligația de uh, punere în aplicare totală a acestui articol 5. E vorba, era vorba despre asigurările din domeniul transporturilor, din fondurile de pensii și așa mai departe, fel și fel de bonusuri care au fost diferite an de rândul între bărbați și femei din cauza riscului diferențiat dintre aceste două categorii. Din 2012, toate statele membre au trebuit să pună în aplicare uh, asigurări identice pentru bărbați și femei. Mă rog, acestea pot fi diferențiate încă în funcție de anumite tipuri de riscuri între bărbați și femei. dar bonusurile trebuie să fie identice. În al doilea rând, în domeniul serviciilor din transporturi, aici nu vorbim doar despre chestiuni evidente, precum ar fi accesul uh, într-un mijloc de transport cu un cărucior. Este vorba și despre alte chestiuni, cum ar fi uh, locuri speciale pentru alăptare, în uh, mijloacele de transport sau locuri speciale pentru schimbatul scutecelor. În sectorul transporturilor mm, mai există o chestiune foarte importantă și anume hărțuirea și hărțuirea sexuală regulile în privința hărțuirii sexuale au făcut uh, obiectul a foarte multor discuții în ultimii ani, pentru că, din păcate, femeile fac obiectul hărțuirii sexuale în mijloacele de transport, chiar foarte mult în ultima vreme. În ceea ce privește alăptarea și uh, protejarea maternității, merită subliniat faptul că această directivă ajută extinderea acestor servicii și la bărbați. Dar ar trebui ca bărbații să apară clar în text. Când vorbim, spre exemplu, despre locurile speciale, special destinate schimbării scutecelor pentru copii. Aceste locuri sunt disponibile în restaurante, dar uh, ele se află în toaleta femeilor. Însă astfel de locuri ar trebui um, amplasate și în toaleta bărbaților. Apoi apare uh, tot sectorul uriaș al uh, serviciilor de sănătate, Uh, și anume în special chestiunea sănătății reproducerii și a serviciilor de sănătate care se adresează doar unui uh, singur uh, sex din cauza diferențelor biologice. Deci ar putea să apară dubii dacă aceste servicii speciale ar trebui într-adevăr să fie acoperite de directiva în cauză. Parlamentul European a cerut de mai multe ori aplicarea regulii subsidiarității în ceea ce privește avortarea, însă ă, pentru că s-a tot spus că aceste servicii sunt acoperite de, sunt de competența statului membru, însă alăptarea, protejarea uh, maternității și a sarcinii sunt uh, zone care se aplică doar femeilor, nu și bărbaților, bineînțeles. Sper ca experții să ne poată lămuri în aceste privințe astăzi, mai ales în ceea ce privește cum modul în care putem trata anumite servicii medicale care nu se adresează decât femeilor. E clar că trebuie discu evitate discuțiile inutile de pe viitor, deci cu atât mai bine să se lămurească lucrurile cât mai devreme. Eu aș vrea să mai aud câte ceva în privința sănătății uh, reproducerii, pentru că tare mi-e teamă că vom irosi mult timp uh, discutând pe marginea acestui subiect. Dacă directiva nu se aplică acestui uh, domeniu, pur și simplu nu ar trebui să mai discutăm pe marginea ei în cadrul discuțiilor pe marginea acestui raport. Mai există și un alt subsector de servicii, accesul la uh, cluburi de sport, cafenele, discoteci, um, cluburi, școli de dans și așa mai departe, unde de multe ori uh, taxele sunt diferite uh, sau biletul de intrare sunt diferite pentru între bărbați și femei. Uh, mai ales dacă este vorba despre uh, evenimente care vor să atragă mai degrabă un sex decât celălalt. Cred că și aceste servicii vor fi discutate aici. Precum spuneam, potențialul acestei directive este enorm. și a fost folosit în anumite sectoare, dar trebuie spus clar că această directivă a fost pusă în aplicare chiar destul de bine, chiar dacă mai există unele probleme în ceea ce privește uh, o punere în aplicare doar uh, superficială, doar declarativă. Există unele dispoziții la nivel național, dar uh, poate unele dintre ele rămân doar pe hârtie. Dincolo de servicii, de serviciile care existau în 2004 la lansarea directivei, au apărut altele, servicii noi, și încă nu știm cum s-ar, cum ar putea aplica această directivă acestor servicii. E vorba despre serviciile digitale, cum ar fi diferitele platforme Uh, de legătură între clienți și furnizorul de servicii, pentru că aceste servicii sunt undeva la limita dintre viața privată și cea publică. Spre exemplu, au apărut uh, cazuri în care uh, la casele închiriate prin Airbnb, aceste platforme contactează mm, pe cei care își uh, închiriază apartamentele. Un alt serviciu ar fi Uber. Uh, se spune că e doar o platformă de comunicare între clienți și furnizorii de servicii. Dar totuși trebuie să discutăm, să vedem ce se poate face în privința acestor servicii, pentru că dacă aceste servicii vor fi acoperite de directivă, uh, uh, egalitatea de șanse va fi uh, mai bine asigurată. În încheiere trebuie să spun că mă bucur foarte mult că activitatea pregătitoare avansează foarte bine și țin să mulțumesc tuturor experților care și-au adus aportul până acum. Mulțumesc doamnei Caraciola Ditorela, Caracciolo Ditorela, Mulțumesc celor de la Serviciul Juridic pentru expertiza lor și pentru consiliere. Mulțumesc și domnului dr. Servian Spurek din Polonia, care reprezintă avocatul uh, poporului pe chestiuni legate de egalitatea de șanse. Sper că discuțiile vor fi interesante, pentru că, din punctul meu de vedere, această directivă este o adevărată, un adevărat uh, vârf de lance în ceea ce privește asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei și și-a, des, și-a arătat uh, clar aportul foarte pozitiv în ceea ce privește în ceea ce privește serviciile financiare, care înainte făceau obiectul unor discriminări masive. Mulțumesc, o să dăm acum cuvântul doamnei Eugenia Caracciolo di Torella de la Universitatea din Leicester. Aveți cam 10-15 minute pentru intervenția noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Okay, thank you very much for inviting me to start. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. A fost o, plec, o plăcere să mă ocup de um, evaluarea acestei directive. Vreau să încep că cred că deja foarte multe s-au spus deja. Cred că această directivă reprezintă un moment foarte important, un pas mare înainte și are un potențial foarte mare. Dacă recunoaștem că discriminarea de gen se poate întâmpla și în afara pieței muncii, în afara locului de muncă, ă, chiar ă, cred că putem să acoperim niște lagune și să ă, atingem potențialul maxim al acestei directive. Profesorul McColgan a spus această expresie, ce fel de gap, să umplem lacunele. Știu că nu am decât uh, un timp limitat la dispoziție, așa că pot să vă spun doar că această directivă a avut un istoric destul de lung și de uh, tulburat. Cred că a durat, dacă mă, nu mă înșel, 5 ani până când a fost redactată. Și primul proiect de text, uh, la începutul anului 2003, includea o număr mai mare de domenii. Până la urmă, ce a fost adoptat um, a fost adoptat în 2004 și apoi statele membre au avut trei ani să se conformeze. Deși directiva are scopul de a combate discriminarea în funcție de sex în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, încă ambițiile sale sunt destul de mici, ele sunt destul de limitate. În primul rând, uh, face o trimitere la libertatea de contractare și apoi face o trimitere la protejarea vieții de familie și a vieții private Um, în, în tranzacțiile care sunt uh, desfășurate și, de asemenea, în contextul libertății și religiei. De asemenea, exclude media, publicitatea și educația. Și mereu m-a nedumerit acest lucru, pentru că media și publicitatea nu se poate uh, dovedi um, um, o discriminare în ceea ce privește bunurile în sine, dar acestea, aceste uh, bunuri um, sunt promovate prin publicitate și există discriminare în publicitate. Mi-aduc aminte că până um, nu cu multă vreme în urmă, nu o să dau nume, dar a fost o publicitate uh, Uh, pentru un anumit tip de paste cu femei goale. Uh, nu știu de ce, ce legătură au femeile goale cu pastele respective, dar așa era făcută publicitatea. Iar educația este și mai importantă pentru că aceasta reprezintă condiția primordială în ceea ce privește ocuparea. Um, pensiile, asigurările sunt uh, acoperit această directivă, um, de asemenea ocuparea, dar de ce nu și educația? Așa cum a spus domnul raportor, încă mai există derogări. Ce știm până acum? Ce raportare s-a făcut până acum? Destul de important. În primul rând, avem un raport cuprinzător din 2009. Dacă directiva a fost uh, trebuia să fie pusă în aplicare până în 2007 și raportul um, în 2009, um, înseamnă că acesta a fost uh, făcut cel târziu la jumătatea lui 2009. Deci era cam un an și jumătate ca să se facă evaluarea situației. Adică, mă rog, aproape 10 ani au trecut de atunci. Informațiile le primim uh, în mod indirect. Avem raportori uh, pe țară prin uh, rețeaua experților judiciali, dar uh, aceștia nu se referă în special la această directivă. Iar, um, de fapt, acest raport are cam o pagină, două, cu privire la implementarea acestei directive. Important de spus că ultimul raport a fost făcut în 2009, nu doar pentru că a trecut atât de multă vreme în umbră, în, între timp, dar pentru că s-au schimbat multe. În acest moment, apar um, multe alte tipuri de servicii care nu se regăseau în, în directiva inițială. Directiva a fost pusă în aplicare, ori copiindu-se pur și simplu uh, statele membre au introdus în legislația lor formularea din directivă sau au adoptat um, legislație specifică. Problema a apărut în ambele situații, pentru că directiva ori e prea vagă, ori pentru că um, există state membre unde există definiții diferite ale serviciilor sau nu apar definiții ale bunurilor sau nu au definiții pentru servicii și așa mai departe. Mă bucur foarte mult să spun că în ceea ce privește media, publicitatea și uh, um, um, educația, mare, marea parte a statelor au inclus aceste aspecte în legislația lor. Ce am mai um, aflat? avem o problemă legată de um, reatribuirea de gen. Nu toate acestea, nu toate statele membre au adoptat astfel de dispoziții pentru că consideră că acest concept se regăsește în egalitatea de gen. Mai generală. Dar știm că au fost probleme. Au fost um, uh, situații ale unor persoane care erau transexuale și acolo, acolo uh, statut uh, civil, stat civil n-a fost bine uh, menționată la bancă și au apărut probleme. Apoi hărțuirea sexuală. Există legi în acest sens. Cred că nimeni nu are probleme să spună că se, hărțuirea sexuală nu ar trebui să facă parte din această directivă, însă Există problema așa cum a spus doamna um, um, raportor, în ceea ce privește transportul, de exemplu, metroul din Londra sau cel din Paris. Cum se rezolvă astfel de probleme? Cine este responsabil? Știm de asemenea că au fost o serie de proiecte pilot pentru evaluarea acestor situații, dar problema persistă. Și, de fapt, acesta apare și în uh, așa numita economie colaborativă. Apoi, în ceea ce privește sarcina și maternitatea, nu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu esența a ceea ce spunem, dar sunt încă probleme. În Regatul Unit trebuie să spun că avem o legislație specifică actul, uh, legea din 2010, de Quality Act, în um, care prin lege se spune că nu poți să hărțuiești sau să discriminezi o femeie pentru că alăptează. De asemenea, există un număr din ce în ce mai mare de um, locuri special amenajate pentru schimbarea Uh, scutecelor și sunt unele pentru bărbați și unele pentru femei și în toaletele uh, bărbaților și femeilor există secțiuni separate pentru schimbarea bebelușilor. Apoi, mi-aduc aminte că ieri eram uh, la gară ca să prin trenul și ascultam la radio o dezbatere cu privire la ce se întâmplase în weekend. Un incident, o femeie um, alăpta în Mother Care, un magazin pentru copii și i s-a cerut să se ducă în altă parte. Nu reiese foarte clar dacă i s-a cerut să meargă într-o cameră anume, oricum ea a spus că era foarte supărată și că se simțea foarte vulnerabilă. Am ascultat asta la radio și am fost uh, șocată de dezbatere, de oamenii care au sunat și 5 minute m-am oprit, aveam un pic de timp, ca să ascult dezbaterea respectivă. Era o persoană, un bărbat care a sunat și a spus că e inadmisibil, nu vreau să mă duc la un restaurant și să văd că o femeie alăptează lângă mine. Nu a trebuit să nu se întâmple așa ceva, pentru că nu mă simt bine, nu sunt în largul meu. Mi se pare că nu mi se respectă statutul și, mă rog, după aceea a trebuit să plec, uh, trebuia să-mi prind trenul, n-am mai ascultat. Dar când am ajuns după aceea, am, am încercat să găsesc uh, uh raportul respectiv, articolul respectiv, pentru că, în uh, cel puțin în ceea ce privește educația, încă mai sunt atât de multe de făcut. Am fost coautor al unui raport pe aceste chestiuni, sarcină și maternitate și mi-aduc aminte că am văzut foarte multe chestiuni legate de um, îmbarcarea în avion, femeile care nu sunt lăsate să se îmbarce dacă sunt însărcinate. Um, aceste situații variază de la o companie aeriană la alta. Dacă ai um, un uh, zbor cu escală, de exemplu, pot apărea complicații și mai mari. Îmi dau seama că îmi cam expiră timpul, dar așa că putem să discutăm mai în detaliu și ulterior. Cele trei chestiuni pe care a trebuit să le examinez au fost uh, sănătatea sexuală și de reproducere, pensiile și economia colaborativă. Dar uh, trebuie să vă spun că, cel puțin la ultimul uh, subiect, răspunsul nu este foarte clar. Dar dacă ne aplicăm pe, pe aspectele de sănătate sexuală și um, de reproducere, uh, Sănătatea poate să fie văzută ca un serviciu. Întrebarea este dacă mm, sănătatea reproductivă poate fi considerată și ea ca un uh, serviciu. Există tot felul de tipuri de servicii. Poți să hotărăști să nu rămâi însărcinată sau poți să-ți întrerupi sarcina. Așa cum a spus pe bună dreptate doamna raportor, este vorba aici de o chestiune care se consideră să fie de competența statelor membre. acesta trebuie să reglementeze. De ce? Vă spun pentru că am făcut uh, niște studii pe tema mamelor surogat și am văzut uh, ce diferențe mari există între statele membre. Am fost foarte surprinsă. Unele considerau că este o chestiune uh, esențială pentru identitatea lor, iar altele nu vor uh, Uh, să trateze acest subiect. Însă, m-am uitat la statistici și numărul de copii din Europa care se nasc prin uh, mame surogat este absolut extraordinar. Femeile uh, acum amână sarcina, poate că nu mai pot după aceea și um, um, uh, IVF și um, mamele surogat sunt folosite foarte des. Dar statele membre uneori uh, nu au putut să reglementeze pentru că poate pur și simplu nu e, nu e permis, așa că au uh, introdus aceste chestiuni în cadrul uh, fertilizărilor in vitro. Um, s-au întâmplat și situații care, în care oamenii merg în altă țară, în India, de exemplu, și apar alte probleme legate de exploatare. Deci, chiar există o nevoie de reglementare a acestui uh, domeniu. Dar, așa cum am spus, în acest moment n-aș spune uh, dacă este clar că se poate folosi directiva în acest sens. Dar s-ar putea ca discriminarea să aibă loc uh, și în alte forme. De exemplu, când vine vorba de uh, disabilități. Dacă o femeie nu poate să aibă un copil din cauza unei disabilități, atunci uh, hotărârea de um, um, ar putea să hotărască să folosească mama mamă surogată aici, s-ar putea folosi directiva pentru persoanele cu disabilități, dar există o jurisprudență a curții care a dat o, o interpretare foarte um, restrictivă a disabilității, deci nu prea e de folos. Oricum, ne trebuie cel puțin mai multe informații în acest sens. Când e vorba de pensiile, pensiile ocupaționale, contextul sigur este articolul 5, așa cum a spus doamna raportor, um, um, este de fapt uh, una dintre contribuțiile cele mai mari ale um, aceste uh, directive. În articolul 5 se prezintă principiul, la 5.2 apar excepțiile, iar acum um, curtea, după cauza test așa, a spus că aceste derogări trebuie să fie um, eliminate, ceea ce reprezintă o veste bună. Nu e vorba doar de asigurări, ci de servicii financiare în general și deci și pensiile private. Iar aici directiva este foarte clară, însă directiva a fost um, redactate în 2004. Deci e vorba aici despre pensiile private, deci mă excluda uh, pensiile ocupaționale. Dar singurul motiv pentru care există această excludere este că avem mm, directive care se ocupă de acest uh, aspect, însă Comisia cu încântare a constatat că și alte state folosesc uh, acest principiu um, la pensiile ocupaționale. Deci, cred că lucrurile sunt destul de clare aici. Cât despre economia colaborativă, aici avem o problemă. Știm cu toții ce înseamnă această economie colaborativă. Fantastic! Știm cu toții că are un potențial enorm, atât pentru furnizori cât și pentru utilizatori. S-a spus că aceasta este una dintre minunile internetului. Avem o platformă care uh, conectează oamenii unii cu alții, deci furnizorii cu clienții. Două exemple de economie colaborativă sunt Uber și Airbnb. Uber Ehm, perso- permite persoanelor care ehm, doresc uh, să facă un drum cu mașina să intre în contact uh, cu persoane care oferă acest drum cu mașina și practic se împarte costul. Uh, Airbnb este un site ehm, pentru cei care călătoresc, care merg în vacanță, pentru a găsi cazare în străinătate dar pot apărea probleme legate de egalitatea de gen și chiar cazuri de hărțuire sexuală. Dacă, ce se întâmplă dacă o femeie este hărțuită sexual în momentul în care se urcă mașina cuiva, uh, sau um, un, uh, o persoană care oferă cazare spune nu accept bărbați sau nu accept femei. Comisia Europeană a început să se ocupe de această problemă și Mă bucur de documentul care a fost pregătit de comisie, dar acest document abordează mai multe aspecte, dar nu neapărat și egalitatea de gen. Este un lucru la care trebuie să ne gândim. Egalitatea de gen trebuie să se regăsească în rândul uh, elementelor analizate de comisie, pentru că pot apărea multe probleme. Am un slide pe care am încercat să fac o analiză um, să văd dacă s-ar aplica directiva. În cazul societății Uber, trebuie mai întâi să definim dacă acesta este un serviciu și dacă da, care este compensarea. Pentru că știm că serviciile trebuie să aibă un impact economic. Aici e vorba de împărțirea costurilor. Împărțirea costurilor pot fi considerate ca fiind un serviciu cu impact economic. Aici cred că trebuie analizată relația între uh, furnizorii de servicii și Uber și între consumator și Uber. Același lucru este valabil și în cazul uh, Airbnb. Aici e vorba de închirierea de locuințe sau de uh, de camere. Știu că nu mai am timp, voi termina în curând. E vorba de o relație privată sau publică? Suntem uh, la limita dintre cele două. Relația are loc între compania Airbnb și furnizorul de servicii și, pe de altă parte, între Airbnb și client. Trec peste următoarele slide-uri, uh, le put, vă puteți uita singur la ele. Doresc să vorbesc despre derogări. Principala problemă este că există multe interpretări diferite și lucrurile au fost uh, analizate și abordate din diverse puncte de vedere. Acțiuni pozitive. Nu avem uh, jurisprudență în acest domeniu. Consiliul pentru Egalitate este esențial pentru Um, aceste analize, dar știm că nu au aceleași poziții. Unii reprezintă clienții, alții nu. Deci ar fi nevoie de uniformitate aici. Penultimul slide. Concluziile, am prezint concluziile mele și anume spun că sunt de acord cu doamna raportor că trebuie să ne asigurăm că se atinge potențialul dorit și pentru asta, în primul rând, e nevoie de mai multe studii. Trebuie să se facă un raport detaliat în care se pună întrebările potrivite, nu doar dacă a fost aplicată directiva, dacă există jurisprudență, deci lucruri mai specifice. Pe de altă parte, Comisia trebuie să introducă egalitatea de gen în rândul criteriilor analizate în legătură cu economia colaborativă și să se asigure că directiva este incorporată uh, și uh, celorlalte directive. Deci nu este doar o anexă, este la fel de importantă ca egalitatea la locuri de muncă. Și pe ultimul slide am pus câteva, am propus câteva idei, am pus câteva întrebări care să vă dea de gândit. Deci avem um, legislația, dar statele membre sunt implicate în um, oferirea de informații, sunt lucruri cunoscute, există și alte organisme implicate aici, dar oamenii știu care le sunt drepturile, există jurisprudență, se aplică ce facem cu compensările dacă ceva nu merge bine? Sunt suficiente? Sunt suficient de disuasive? Și voi încheia spunând că acea doamnă de la Mother Care sunt... Nu cred că atunci când uh, și-a alăptat copilul în magazin și a fost dat afară, nu cred că știa care e legea. Asta e problema. Nu există suficientă conștientizare a legislației. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Muchas gracias. Vamos a pasar... Vă mulțumim foarte mult. O să dăm direct cuvântul doamnei Silvia Spurec, care își va face uh, intervenția, după care o să dăm drumul, o să dăm uh, cuvântul eurodeputaților pentru întrebări. Aveți cuvânt. Uh, thank you very much. I'm really honored. Mulțumesc. Sunt onorată pentru um, că m-ați invitat. S-au spus deja multe s a pus multe întrebări. Voi încerca să mă intervenție cât mai scurtă. Mi-am împărțit prezentarea în trei părți. Prima se referă la punerea aplicarea aplicare a directivei, a doua uh, se referă la organele active în domeniul legalității și rolul lor în punerea aplicarea aplicare a directivei și a treia parte sunt uh, concluzii și recomandări. Iau cuvântul aici în uh, numele uh, Comisarului pentru Drepturile Omului din Polonia și în numele altor organe, pentru că facem parte din Equinet, despre care vă voi vorbi ceva mai târziu. Câteva informații. Directiva pentru punerea aplicare a principiului uh, egalității între femei și bărbați uh, în accesul la bunuri și servicii a fost transpusă de statele membre sau prin adoptarea de noi legi sau prin modificarea legislației existente. Doar câteva țări au reflectat doar domeniul de aplicare material al directivei. În multe țări acesta uh, este mult mai larg decât domeniul de aplicare al directivei și, în general, depășește um, condițiile minime impuse de Uniunea Europeană. Articolul 33 din directivă spune că această directivă nu se aplică în domeniul mass media și în domeniul publicității și nici în educație. Dar discriminarea de gen în educație este acoperită și, de, și ea de legislația pentru lupta împotriva discriminării în țări ca Franța sau țările de jos. Câteva state membre, cum ar fi Irlanda, Lituania sau Malta, um, se ocupă de discriminarea în domeniul media și al publicității și mm, deja uh, anumite state membre au pus în aplicare hotărârea test așa în legislația lor. Acest lucru nu înseamnă că uh, legislația a fost complet sau desfăcător transpusă. Uh, eu mă voi concentra pe abordarea copy-out care a fost deja menționată. Critici au fost uh, adresate de experții din uh, Belgia, Luxemburg, uh, Polonia, România și alte țări. Această abordare a dus la prevederi legislative abstracte sau neclare sau la abordare minimalistă în punerea în aplicare. Un exemplu de abordare copy-out este legislația din Polonia. În Polonia, directiva a fost pusă în aplicare în 2010 prin așa numitul act pentru punerea în aplicare a anumitor reglementări ale Uniunii Europene în domeniul um, egalității de gen. Îl voi numi actul um, de luptă împotriva discriminării. Acest act, în acest act, egalitatea între persoane pe baza sexului, naționalității, rasei și așa mai departe, în accesul și condițiile folosirii serviciilor de uh, securitate socială, inclusiv de locuire, obiecte uh, și uh, achizițiile de bunuri și energie, um, dacă are loc public, trebuie interzisă. Dar, conform acestui act, discriminarea în accesul la bunuri și servicii pe baza religiei, uh, credinței, dizabilității, vârstei sau orientării sexuale considerat că discriminarea în accesul la serviciile de sănătate și de educație uh, pe motive de uh, sex, dezabilitate, uh, orientare sexuală și așa mai departe, nu este interzisă. Acum câteva luni, Comisarul pentru Drepturile Omului a, aplic, a, a făcut o cerere curții constituționale în legătură a, cu domeniul de aplicare limitat al acestui act pentru lupta împotriva discriminării. Acest act include o listă exhaustivă a motivelor de discriminare în funcție de, sau pe baza directivelor aplicate prin lege. Așa cum știm, directivele europene nu reprezintă un sistem complet de protecție juridică împotriva discriminărilor. Și în uh, uh cererea adresată Curții Constituționale am subliniat faptul că legea națională nu trebuie doar să respecte directivele europene, ci prin aplicarea ad literam a, a acestor directive, ci și în general cu Constituția. Constituția poloneză cere o punere aplicare mai largă a acestor drepturi decât cele directiva. Constituția prevede că nu trebuie să, ca nimeni să sufere discriminări în viața politică, socială sau economică din orice motiv ar fi. Legea națională din Polonia, legislația națională din Polonia, conform directivei transpuse, ar putea să fie, deci, uh, neconstituțională. Cu astfel de excepții sau uh, lacune, s-ar putea să se încalce și dreptul internațional al drepturilor omului, inclusiv Convenția Consiliului Europei pentru protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale. Deci există riscul unei abordări de tip copy-out. Ce putem spune despre organismele active în domeniul legalității? După cum știți, conform articolului 12 din directivă, statele membre trebuie să desemneze și să um, se ocupe de organizarea necesară pentru a exista organisme pentru promovarea, analizarea, monitorizarea și sprijinul tratamentului egal oferit tuturor persoanelor fără discriminare uh, din motive uh, de sex. Uh, acest organism ar avea trei uh, sarcini. Să ofere asistență independentă victimelor discriminării, inclusiv să se ocupe de plângerile acestora, să facă studii independente în legătură cu discriminarea și să publice rapoarte independente și să facă recomandări în chestiuni legate de aceste tipuri de discriminări. Pentru a asigura până aplicare eficientă pe teren, E nevoie ca, ca aceste organe să aibă un mandat și să fie independente. Lipsa de resurse și staff în anumite astfel de organe este încă o problemă um, care stă în carea capacităților uh, de a pune aplicare politici, de a face cercetare și comunicare. Comisia Europeană, în comunicarea sa privind agenda pentru justiție pentru 2020, a subliniat rolul cheie pe care pot avea organismele pentru egalitate în asigurarea posibilității persoanelor să facă plângeri mm, Comisia trebuie în continuare să facă eforturi pentru ca organele, aceste organisme de egalitate să joace complet rolul, nu doar prin monitorizarea și aplicarea regulilor aplicabile. Comisia trebuie să clarifice condițiile pentru aceste, pe care trebuie să le facă aceste organisme conform directive, mai ales uh, conceptul cheie al independenței și eficacității lor. Bineînțeles, schimbul de informații între organismele pentru egalitate a fost subliniat ca fiind o practică foarte utilă și pentru a permite această cooperare și pentru a asigura până în comun de informații și bune practici, oare rețeaua europeană a organismelor în domeniul egalității, în ca, din care fac parte 45 de organizații din 33 de țări europene, organizații care au scopul de a lupta împotriva discriminării în calitate de organisme naționale de luptă împotriva discriminării. În 2012 și 2014, Equinet a pregătit un rapoarte privind experiențele organismelor pentru egalitate în aplicarea directivei, unul și celălalt, sprijinirea uh, furnizorilor de servicii. Care sunt concluziile și recomandările noastre? Întâi, Organismele pentru egalitate au nevoie de standarde pentru a fi independente și eficiente în aplicarea mandatului lor. Lupta de, lipsa de resurse suficiente uh, pentru activitatea lor în domeniul bunurilor și serviciilor uh, trebuie remediată pentru uh, a se permite atingerea potențialului acestei directive. O altă problemă este integrarea diferită a prevederilor directivei. Astfel se creează confuzie și nesiguranță în activitatea acestor organe la nivel național. Această convinție duce, uh, confuzie duce la uh, incertitudine juridică subiectelor acestor uh, prevederi și în rândul furnizorilor de bunuri și servicii. Ar fi util să ne asigurăm că toate statele membre definițiile bunurilor și serviciilor să se aplice și în cazul serviciilor de sănătate, inclusiv cele din, uh, finanțate din, uh, de la bugetul public sau prin transferuri directe de la pacient. Sarcina și uh, maternitatea trebuie de asemenea să fie uh, vizate direct. În uh, documentul al doilea s-a constatat că persoanele care lăptează în public au fost uh, solicitate să părăsească restaurantul sau magazinul respectiv. E nevoie de un instrument clar pentru a lupta împotriva acestor discriminări. Organismele pentru egalitate au subliniat și nevoia conștientizării drepturilor asigurate de directivă în rândul cetățenilor de asemenea, promovarea datoriilor celor care lucrează în sectorul public ar putea avea un rol în ameliorarea uh, situației de domeniul bunurilor și serviciilor. E vorba de punerea în, în aplicare eficientă a directivei aici. Dar aș dori să subliniez și faptul că din experiența organismelor pentru egalitate s-a arătat cât de important este să fie acoperite de legislația europeană și domenii care până acum nu au fost vizate, cum ar fi mass media, publicitatea și domeniul învățământului. În final, Aș dori să spun că anumite organisme pentru egalitate au spus că egalitatea de gen este încă prost înțeleasă și inegalitățile nu sunt recunoscute suficient și cred că această directivă are potențialul de a rezolva aceste probleme. Sper că veți considera analiza mea din perspectiva organismelor pentru egalitate ca fiind utilă și interesantă și o stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Muchas gracias a, a ambas. Mulțumim ambelor um, vorbitoare ne-au explicat poziția lor. O să dăm acum cuvântul uh, raportorilor din umbră de la celelalte grupuri, de la SND, doamna Regner. Uh, Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o activității dumneavoastră. A fost de dreptul pasionant. E clar că uh, întrebări mai sunt foarte multe, pentru că și dumneavoastră de altfel ne ridicați la fileu multe mingi. Uh, mă bucură extrem de tare să constat că această directivă permite bărbaților și femeilor să uh, poată spune Uh, care este succesul anumitor uh, acte legislative europene, mai ales în ceea ce privește accesul nediscriminatoriu la bunuri și servicii. Trebuie să înțelegem ce înseamnă concret un acces nediscriminatoriu la bunuri și servicii. În acest proces ne dăm seama că ajungem la într-o etapă însă când ai intrat în următoarea etapă îți dai seama că mai sunt o grămadă de întrebări care nu și-au găsit răspunsul. E foarte important să avem un, uh, o discuție în privința proceselor în curs. În ceea ce privește măsurile pozitive, uh, ați spus că cooperarea nu este suficientă în anumite cazuri. Să vă dau un exemplu eu. În Viena, la Leo, în Leopoldstadt, s-a luat o hotărâre prin transpunerea directivei, deci s-a hotărât ca femeile care uh, își cumpără bilete pentru meciuri de fotbal să o facă la uh, prețuri mai uh, mici decât bărbații. Uh, de ce? Ei bine, pentru că comunitatea suporterilor ar trebui să le motiveze mai mult pe femei să participe la meciurile de fotbal din tribune. Fotbalul este un uh, sport care entuziasmează, entuziasmează masele și iată, deci există uh, politici în acest domeniu. Poate mai pot fi date și alte exemple concrete. Ce mă mai interesează pe mine este să mai aud și alte exemple, tocmai <clears throat> pentru că comparând uh, situația între diferitele state membre ne dăm seama care este stadiul discriminărilor. Câteodată nici nu ne dăm seama de acestea pentru că le trăim zi de zi și nici nu le, nici nu le mai vedem. Spre exemplu, și în ceea ce privește uh, tratamentul acordat persoanelor cu handicap, Apoi gândiți-vă și la uh, exemple uh, din rândul refugiatelor. Cred că și aici exemplele pozitive sunt destul de numeroase și ar trebui scoate, scoase în evidență. Aș mai avea două, trei întrebări în ceea ce privește economia uh, colectivă. Încă nu e foarte clar acest concept de altfel. Dar eu aș vrea să știu care este situația răspunderii, pentru că există multe platforme uh, care spun că au o politică de zero discriminare, dar ar trebui văzut dacă situația chiar așa uh, este. Apoi trebuie lămurit și aspectul privind uh, răspunderea juridică. Și sectorul sănătății mă interesează foarte mult. Aici este vorba despre un uh, sector în care, prin care se ventilează sume uriașe. ar trebui uh, și aici văzut ca, văzut care este legătura cu măsurile pozitive. În ceea ce privește cauza test, așa, <clears throat> îmi aduc aminte că la vremea respectivă s-a tot uh, vehiculat uh, ideea acum că calculele nu permit acest lucru. Au apărut fel și fel de analize extrem de complicate care ne-au făcut ca o bună perioadă de timp să stăm cu mâinile în sân și să nu mai facem nimic. Dar Iată că, uh, între timp, uh, legislația s-a schimbat, este mult mai bună, dar trebuie văzut și care este situația pe teren. Ca urmare a transpunerii, a punerii în, în aplicarea acestei hotărâri, test așa. Vă mulțumesc. Muchas gracias. Eh, ahora tiene la palabra. Mulțumim foarte mult. Dau acum uh,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 Colega noastră, doamna raportor, cred că va merge în această direcție și uh, cred că raportul uh, va fi o adevărată valoare adăugată oferită uh, de Parlament. Aș vrea să abordez uh, două aspecte, sănătatea sexuală și reproductivă uh, și FIV-ul. Uh, sunt subiecte care după părerea mea, sunt de competență statelor membre. Uniunea Europeană uh, oferă un cadru de luptă împotriva discriminărilor, dar uh, în aceste domenii cred că statele membre trebuie să legifereze singure. Studiul Eh, un studiu arată că a crescut mult numărul mamelor surogat în Uniunea Europeană, deci numărul așa numitelor închirieri eh, de ehm, eh, de, de, de burți pentru a porta o sarcină. Uniunea Europeană poate ea să-și permite să încurajeze această idee că copilul e un fel de obiect și doar părinții au drepturi? Avea un copil nu poate fi uh, un fel de bun sau de serviciu cumpărat. Când vine vorba de directiva în accesul la mărfuri, la produse, copilul nu poate fi considerat o marfă sau un produs. Uh, nu putem să spunem că acesta e un drept care trebuie pus în aplicare în orice caz. E nevoie de o atitudine complet diferită când vine vorba de a da viață. Nu aș dori ca Uniunea Europeană să meargă în această direcție. Uniunea Europeană nu cred că trebuie să insiste asupra acestui drept în contextul directivei, dreptul de a avea un copil și să permită acestor servicii să câștige teren. Acesta e mm, cel puțin poziția mea. E vorba de o problemă medicală, dar și de etică. Și uh, această chestiune nu poate face obiectul unei bătălii politice. Când vine vorba de probleme etice care sunt rezolvate la nivel politic, e foarte periculos. Și aș dori să mai vorbesc de încă un lucru pe care l-a abordat uh, invitatea noastră, care ne-a, când ne-a spus că o mamă care și-a lăptat copilul uh, s-a aflat în dificultate într-un magazin pentru că nu cunoștea legea. Nu, nu cunoștea legea care spune că o femeie, care, o mamă care lăptează nu poate fi alungată dintr-un loc public este trist faptul că e nevoie de o lege uh, pentru un proces atât de natural cum este alăptarea. Am uh, mi-am hrănit uh, la sân uh, ambii copii, uh, dar niciodată în public, nu pentru că mi-a fost interzis să acest lucru, ci pentru că nu mă simțeam eu bine să lăptez în public. Dar asta depinde de fiecare femeie um, și cred că libertatea trebuie să existe de ambele um, părți. Deci mama trebuie să aibă dreptul să alăpteze acolo unde dorește, dar pe de altă parte Uh, dacă um, o deranjează pe mama respectivă să alăpteze în public, uh, în locul public respectiv ar trebui să existe un loc privat sau un loc uh, în care mama să se simtă bine, să se simtă um, um, relaxată pentru a-și alăpta copilul. Deci aici e vorba de drepturile nou-născutului, care dacă trebuie alăptat, trebuie alăptat. E trist că în societatea noastră un uh, gest atât de natural uh, trebuie legiferat. că trebuie să existe control, sancțiuni și așa mai departe. E pur și simplu trist. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe educarea, perso- educarea persoanelor uh, să aibă mai multă empatie, să înțeleagă realitatea altora. Și atunci n-ar mai fi nevoie să legiferăm uh, în legătură cu astfel de lucruri. Îmi cer scuze, e în punctul meu de vedere personal mai repede decât juridic. Vă mulțumesc. Oricum sunt convinsă că reacția, raportul va fi excelent. Disculpen. Eh, mulțumesc scuze, dar vă rog să vă încadrați în timp, pentru că mai avem și alte dezbateri. Nu o să avem timp la final. Așa că vă rog, știu că mereu ajungeți la final, dar vă rog să fiți cât se poate de eficienți când folosiți timpul de vorbire. Äh, vă mulțumesc. Eu nu sunt uh, raportoare din umbră, ci colega mea, care vă roagă să o scuzați pentru că astăzi nu a putut participa la această reuniune. Eu uh, reprezint uh, intergrupul Servicii Publice și Comerț Electronic. Cred că în dezbaterea generală se ajunge la un moment foarte important, și anume nego negocierea acordurilor de liber schimb. Am două întrebări concrete Doamna Rigmar a vorbit deja despre un exemplu din Austria, însă eu aș da un exemplu negativ de această dată și care ne dă bătăi de cap de multă vreme. Este vorba despre diferența de preț nejustificată la coafor. Pentru același serviciu la coafor, pentru tăiat părul, în Austria și sigur nu doar în Austria, pentru femei costă mai scump decât pentru bărbați. Și asta dintr-un singur motiv și anume că e vorba despre o femeie. Deci chiar și o femeie cu părul scurt va plăti uh, mai scump uh, decât uh, un bărbat care vine să se tundă și are dita mai pletele. Camera de Comerț și sindicatele austriece consideră și ele că este vorba despre o discriminare nejustificată. Ori, din punct de vedere juridic, ni s-a spus că directiva nu acoperă aceste cazuri. Și apoi, în alte țări, vorbim despre prețurile de marketing. Nu știu dacă asta e expresia cea mai potrivită. E vorba de prețuri uh, spre exemplu, la deodorant, când uh, strategia de marketing este diferită pentru femei și pentru bărbați. Femeilor li se propun deodorante roz, mai scumpe, pe când bărbaților li se propune deodorantul negru mai ieftin. Deci aș vrea să știu dacă directiva permite și combaterea acestor tipuri de discriminare. Vă mulțumesc! și eu vă mulțumesc pentru prezentarea raportului dumneavoastră. V-aș atrage atenția la punctul 1.3 uh, unde este vorba despre ocupare. Eu cunosc foarte bine situația aceasta în Germania. Femeile din Germania se plâng foarte des de astfel de situații și anume faptul că sunt uh, date afară din anumite locuri publice pentru că alăptează. Cred că acest, uh, această chestiune merită întreaga noastră atenție. Acum câteva luni am prezentat împreună cu un coleg o cerere scrisă pentru promovarea alăptării în Europa. Deocamdată nu am obținut rezultatele pentru această cerere. La scară europeană, uh, eu sunt la originea mai multor victorii, aș spune, Uh, printre care și steaua alăptării, nu știu dacă cunoașteți, e vorba despre un abțipild care poate fi uh, lipit la intrarea în anumite clădiri. Există mai mult de o mie de astfel de clădiri care au obținut această stea în Germania. Este vorba despre clădiri care Uh, oferă um, locuri pentru alăptat, uh, apă pentru uh, femeia care alăptează și așa mai departe. În Regatul Unit, în legea privind accesibilitatea, se legiferează și această chestiune. Orice discriminare care vizează alăptarea în locurile publice este interzisă conform legii britanice. De ce nu ne-am folosit drept exemplu de tocmai această lege? Eu aș uh, cere astfel de măsuri și cred că uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să se ocupe de acest lucru. Femeile care îl alăptează au nevoie de sprijin din partea noastră. Și noi trebuie să fim la uh, originea acestor propuneri legislative. Mulțumesc, dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Vă mulțumesc. Comisia se bucură de interesul Parlamentului European pentru punerea în aplicare a Directivei 2413 și pentru pregătirea acestui document de lucru atât de util și de interesant precum și pentru faptul că Parlamentul a publicat acest studiu în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. În această privință, statele membre au luat măsuri pentru transpunerea în dreptul național și pentru crearea unor proceduri uh, și mecanisme pentru a asigura punerea în aplicare. Nu este nevoie de mecanisme suplimentare, dar vom uh, Uh, ne vom aplica mai ales asupra uh, câmpului de aplicare al derogărilor în ceea ce privește uh, egalitatea de șanse. Comisia a lansat deja proceduri de încălcare pentru două state membre și are uh, un uh, dialog intens cu alte state membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Com Comisia își va continua activitățile de monitorizare și de sprijinire a statelor membre într-o o aplicare uh, completă a directivei. În ceea ce privește serviciile financiare, aș vrea să fac o mică precizare tehnică în ceea ce privește regimul de pensii de muncă, este vorba despre servicii care țin de um, directiva RICAST 2006-54. Așa cum a înscris în raportul său privind punerea în aplicare a directivei, Comisia a luat notă de hotărârea test așa și hotărârea X în privința sistemelor de pensii și actualmente uh, reflectează pe marginea unor eventuale măsuri care să vizeze asigurarea unui echilibru între uh, diferitele uh, tipuri de pensii din pilonul 1, 2 și 3. Vă mulțumesc! Merci. Pardon. Pour... Vă mulțumesc și scuze că pe șest uh, ne-am uh, pasat scaunul președinției. Vă mulțumesc pentru această prezentare din partea Comisiei Europene. Doamnă raportor, doriți să trageți niște concluzii, mai aveți vreo observație? Oricum, aveți posibilitatea de a avea ultimul cuvânt. Permiteți-mi să mulțumesc tuturor pentru toate propunerile, intervențiile și sugestiile făcute. E clar că dacă la mijlocul lui iulie reușim să, lui iunie am avut discuții atât de aprinse, cred că raportul la final va fi unul foarte, foarte bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor. Încheiem deci această dezbatere. Cele două experte invitate, cărora țin să le mulțumesc încă o dată pentru prezență și prezentare, sunt invitate să trimită răspunsuri uh, în scris la întrebările care le-au fost adresate. Dacă nu aveți nimic împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și acestea fiind zise, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume este vorba despre contribuția noastră la discuția în privința bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. În mod tradițional, Comisia FAM are propriul său aviz. Uh, colega noastră, uh, Viorica Dăncilă, uh, ar fi trebuit să ne facă o prezentare, însă fiind prezent, îi dau cuvântul doamne, doamnei Arena. Vă mulțumesc, doamna Dăncilă, vă rog să o scuzați pentru absența de astăzi. În cadrul avizului, doamna Dăncilă observă că pentru a avea o adevărată politică de egalitate de șanse, această chestiune trebuie inclusă în uh, alocările bugetare ale UE. În cadrul acestei comisii am cerut în repetate rânduri indicatori clari pentru utilizarea fondurilor UE, pentru a asigura egalitatea de șanse. Și ni se pare foarte important acest lucru și în evaluare. Strategia 2020 trebuie să previdă mijloace bugetare pentru atingerea acestor obiective și mai ales ă, programe precum DAFNE, care joacă un rol foarte important în acest domeniu de combatere a violenței, ar trebui sprijinite. Din păcate, între 2016 și 2017 se chiar dacă se înregistrează o tendință de stabilitate, din păcate, din 2011, programul DAFNE, uh, care a, ajuns să aibă o finanțare de 14,8 milioane, din scădere de la 20 de milioane. Ori programul DAFNE are o contribuție uriașă pentru combaterea violenței uh, de gen în Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Koslovska a cerut cuvântul în numele PPE. Vă rog să o scuzați pe doamna Rotera că nu este prezentă astăzi. O să citesc uh, câteva note din partea ei. Mulțumim doamnei Dăncilă pentru activitatea sa pe marginea acestei chestiuni atât de importante precum bugetul general al UE pentru 2017. PP-ul textul, salută textul care este destul de echilibrat și consecvent, însă regretăm faptul că programul DAFNE nu mai reprezintă o linie bugetară în sine, în ciuda rolului crucial pe care l-a jucat în combaterea violenței la adresa copiilor, tinerilor și femeilor în UE. Noi sprijinim cererea de sporire a, a um, resurselor umane ale Institutului European pentru Egalitate de Șanse, mai ales în ceea ce privește a, uh, colectarea de date obiectivul 2020 uh, de creștere a ocupării femeilor la 75% încă nu a fost atins și mai sunt și multe altele de făcut. Vom înainta o serie de amendamente pe textul general și din experiența anilor trecuți uh, solicităm uh, sublinierea importanței anumitor chestiuni. În Comisia Buget Uh, cerințele, cererile din partea Comisiei FAM, din păcate, nu se bucură de cea mai mare atenție. Deci cu cât cerem mai puține, cu atât mai puține vom și obține. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Vana a cerut cuvântul. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, și țin să mulțumesc raportoarei pentru acest excelent proiect de aviz. Pentru noi, în acest context, uh, subiectul cel mai important este vorba de chestiunile non-bugetare, chiar dacă există un acord interinstituțional, uh, nicio instituție nu aplică uh, stabilirea bugetelor ținând cont de egalitatea de sexe, din păcate. Ori aceste exigențe ale Comisiei uh, FAM trebuie să fie ascultate și trebuie să fie ținut seama de acestea. Vom insista mai clar și asupra acelor măsuri care vizează accesul femeilor pe piața muncii. Din păcate, suntem mult prea departe de obiectivele stabilite pentru 2020 în această privință. Vom avea și amendamente care vizează sărăcia în rândul femeilor și politica de investiții uh, generală. Cred că am putea avea și o discuție în ceea ce privește repartizarea fondurilor EFSI. Am evocat și situația refugiatelor pentru că aceste, situația acestor femei refugiate nu trebuie uitată, pentru că, să subliniem încă o dată, marea majoritate a refugiaților sunt, de fapt, femei. Mulțumesc. Există și alte înscrieri la cuvânt pe acest aviz? S-ar părea că nu. Foarte bine, deci atunci închei acest uh, punct de pe ordinea de zi, spunându-vă care este calendarul. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor în comisia noastră este 15 iulie, ora prânzului. Amendamentele bugetare, în general vorbind, pot fi redactate în continuare, iar termenul este 23 august, orele 18 s-a prevăzut ca votul în mm, comisia noastră să fie făcut uh, în uh, prima ședință de după vacanță, deci pe 1 septembrie. Iată deci care este calendarul în privința acestui aviz care vizează exercițiul financiar 2017. Și iată, deci, trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, care, de fapt, ne rămăsese de discutat de ieri. Este vorba despre situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 și dau cuvântul domnului Hordi Sebastia. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-mi cer scuze. Știți că era programat ieri acest uh, punct, dar am avut o problemă cu zborul, am întârziat două ore, așa că nu am putut să ajung la timp. Vreau să mulțumesc grupului de lucru al acestei comisii, comisii membrii secretariatului care s-au mișcat foarte repede și au um, făcut această modificare, au pus punctul pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de un aviz foarte scurt, pentru că avem o limită legată de numărul de uh, caractere, dar este o obligație a noastră, a membrilor acestei uh, comisii să transmitem comisiei um, un mesaj puternic că egalitatea de drepturi trebuie să fie un element principal când e vorba de drepturile omului. Aveți deja textul lui, acesta este împărțit în trei părți. În primul rând este vorba de aspectele negative pe care le voi rezuma la unul singur. Trebuie să recunoaștem că egalitatea de gen încă nu uh, a fost uh, îndeplinită în Uniunea Europeană până în acest prezent și trebuie să anunțăm acest lucru, să-l facem public. Apoi solicităm Comisiei și statelor membre mai multe lucruri. De obicei, cum facem um, în această comisie, se introduc abordarea de integrarea perspectivei de gen în toate politicile și uh, când um, e vorba de orice fel de act juridic, uh, să vină cu unul în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Ne trebuie un cadru comun pentru această problemă, care reprezintă cea mai importantă problemă de securitate din Uniunea Europeană. Trebuie să repetăm acest lucru de fiecare dată când putem, de fiecare dată când e nevoie și, de asemenea, în acest sens e nevoie de indicatori mai buni, de date mai bune și, în acest sens, uh, am introdus uh, un punct um, prin care sprijinim uh, um, activitatea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. De asemenea, solicităm statelor membre să implementeze măsuri concrete pentru a asigura protecția uh, refugiatelor și solicitantelor de azil. De asemenea, avem și un punct pozitiv. Salutăm decizia Comisiei de ratificare a Convenției de la Istanbul. Doamna Iurova ne-a spus uh, cel puțin de două ori că intenția Comisiei este ca această ratificare să se întâmple anul acesta, în iarnă, probabil. Noi salutăm această decizie și o sprijinim pe deplin. Cam aceasta ar fi um, o semnificație a avizului nostru. Așteptăm amendamente ca să îmbunătățim textul, să-l consolidăm, să facem unul mai bun, dar cred că mesajul este clar, trebuie să fim foarte angajați pentru că aceasta este îndatorirea noastră ca membri ai Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Deschid acum dezbaterea. O să invit pe membrii să ia cuvântul, probabil cu raportorii din umbra trebuie să începem. Doamna Arena. Nu sunt raportor din umbră, dar vorbesc în numele doamnei Iutova, care este raportor din umbră. Vreau să-l felicit pe colegul nostru, Jordi Sebastia, pentru activitatea sa și suntem uh, de acord cu preocupările menționate de dumnealui. Egalitatea trebuie să fie tratată orizontal, măsurabil și să fie corect evaluată, de aceea am integrat uh, politicile de gen în toate politicile, inclusiv uh, evaluarea de impact sistematică. Trebuie să avem uh, Uh, un pilon uh, în acest sens în uh, strategia 2020 și de asemenea în semestrul european, astfel încât să avem o mai bună monitorizare a politicilor. De fapt și unul dintre experții de ieri a propus același lucru, să avem o monitorizare adevărată a politicilor și a impactului pe care pot, pot să le aibă în ceea ce privește chestiunile de gen. Există o serie de provocări în acest moment, criza economică și financiară care a dus la um, o absență a creșterii, la șomaj, la mai ales în rândul femeilor, apoi mai sunt și crize politice care uh, pot să semnul îndoielii valorile europene. Vedem că din ce în ce mai mult uh, apar viziuni conservatoare cu privire la rolul uh, femei în societate, acestea sunt uh, închise, sunt restricționate la uh, mediul familial, uh, bărbații fiind um, promovați în mediul politic și economic, ceea ce reprezintă o discriminare. Apoi mm, nu mai vrem, nu vrem să se schimbe pilonii, ci vrem ca cei doi piloni să aparțină ambelor sexe, uh, astfel încât să se poată um, lupta împotriva diferențelor de salarizare, de pensii, de ocupare um, în diferențe în ceea ce privește concediile parental, de maternitate, de paternitate, pentru a nu uh, intra în modelele tradiționale de care vorbeam. De asemenea, trebuie ca femeile să fie implicate în luarea de decizii politice și economice și trebuie să uh, se asigure o, o mai bună luptă împotriva violenței împotriva femeii. De asemenea, trebuie mm, adus în discuție mm, subiectul femeii migrante. Peste uh, 80% dintre uh, persoanele afectate în aceste, de aceste condiții sunt femei sau femei cu copii și trebuie rezolvată această situație. Mulțumesc. Acum o să-i dau cuvântul domnului Gherike, numele cere mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Sebastia pentru raportul dumnealui cu privire la situația drepturilor fundamentale în Europeană în 2015. După cum știți, noi și noi colegii de la ECR nu suntem de acord cu toate solicitările dumnealui. În primul rând, solicitați ca egalitatea să fie un indicator în semestru european. Nu suntem de acord cu acest lucru. Semestrul european trebuie să fie un instrument de măsurare pentru performanța economică și financiară, nu un fel de listă de dorințe. Iar uh, sănătatea uh, sexuală și de reproducere uh, Conform conferinței de la Ankara din 1994, bunăstarea generală um, este de fapt a mamelor este cea despre care trebuie să discutăm și cred că mai degrabă trebuie să descurajăm uh, avorturile în loc să le promovăm. Ieri am vorbit despre faptul că uh, oamenii trebuie să fie plătiți pentru a-și crește copiii, astfel încât uh, lucrătorii să nu fie defavorizați și să nu ducă la o mai mare îndatorare. Femeile ar trebui să poată alege dacă să aibă grijă de copii ele însele sau să pedească pe cineva ca să se ocupe de aceștia. Cred că în felul acesta lucrurile ar fi mai bune pentru copii. Și apoi Europa are instrumente pentru um, conservarea democrației, uh, drepturilor fundamentale și a statului de drept. Dacă încercăm să venim cu instrumente noi, nu facem decât să înrăutățim lucrurile. Aștept uh, cu interes amendamentele care vor veni la acest text, probabil numeroase. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc raportorului nostru. Suntem puțini, așa că o să vorbesc în engleză, să ne înțelegem direct. Vă felicit pentru text, uh, suntem de acord cu multe dintre argumentele noastre. Știu că sunteți feminist și eu sunt la fel. Am venit cu câteva amendamente pe uh, partea de LGBTI care ar putea să fie introduse. De asemenea și SND-ul um, a menționat un lucru că există amenințări din partea forțelor și mișcărilor anti-drepturile um, împotriva drepturilor femeilor și împotriva drepturilor LGTBI, care trebuie să fie și noi trebuie să um, contraatacăm aceste mișcări. Apoi, femeile rome în Europa reprezintă în continuare o categorie foarte puternic afectată de încălcările drepturilor omului. Vreau să subliniez acest lucru și suntem la Comisia pentru Drepturile Femeilor și trebuie să se menționeze chestiunea sănătății sexuale și de reproducere. Trebuie să spunem clar că dreptul la educație sexuală și la îngrijiri um, pentru avorturi trebuie să fie um, promovate. Apoi, cred că aștept până când domnul raportor uh, mă ascultă. Sunt câteva chestiuni unde um, aș vrea să mai menționez, de exemplu, prostituția și exploatarea sexuală. Uh, nu e nimic uh, legat de o atitudine conservatoare. De fapt, nu văd nimic mai conservator decât uh, prostituția și piața de servicii sexuale. Este vorba de dominare, control și exploatarea corpurilor femeilor. O să vin cu câteva amendamente în acest sens. Apoi vreau să mai vorbim despre mamele surogat, care țin din nou uh, de controlul asupra și exploatarea corpurilor femeilor, pentru că de fapt aici uh, se vând și se cumpără corpurile femeilor în uh, scopuri de reproducere și uh, în general e și o problemă nord-sud aici. Deci trebuie să tratăm și aceste chestiuni. E vorba de putere, structuri de putere și decizia noastră a femeilor de a lua de a ne controla corpurile, de a hotărâ pentru ce facem cu corpul nostru. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, o să vorbesc și eu în numele colegei Mariana Petir, care este raportor din umbră pentru PP. Din păcate, n-a putut să rămână pentru că a avut loc un, o modificare în orar. M-a rugat să citesc uh, notițele sale în engleză. Am să schimb uh, așadar limba și am să vorbesc în numele colegii noastre de la PP, Mariana Petir. Aceasta dorește să îi mulțumesc colegului Jordi Sebastia pentru acest proiect de aviz, dar în numele grupului PPE, doamna Petir trebuie să spună că nu este 100% um, mulțumită de acest proiect de aviz și că vede multe domenii unde ar putea să fie îmbunătățit. Din punctul său de vedere, acest proiect de aviz nu tratează toate problemele reale cu care se confruntă femeile și toate drepturile care le sunt încălcate. De exemplu, în acest moment textul nu acoperă discriminarea femeilor în antreprenoriat și în uh, domeniul științific sau discriminarea femeilor din zonele rurale. De asemenea, nu uh, am găsit aici nicio trimitere la discriminarea femeilor la locul lor de muncă. De asemenea, consideră că în numele PP-ului trebuie spus că acest uh, proiect de aviz nu ține cont de discriminarea cu care se confruntă femeile cele mai africane de sărăcie. De asemenea, nu există uh, o menționare a femeilor cu disabilitate sau care se confruntă cu mai multe tipuri de discriminare și în acest moment nu se menționează violența din ce în ce mai mare împotriva femeilor și copiilor pe internet. Nu se menționează de asemenea traficul de ființe umane um, victimele cele mai probabile fiind femeile și fetele. Considerăm că acest aviz, acest proiect de aviz se poate fi îmbunătățit și că trebuie să lucrăm um, foarte bine la acest uh, document pentru a veni cu o contribuție importantă să ajungem la un aviz de mare calitate încălcările drepturilor fundamentale nu ar trebui să beneficieze de un tratament superficial, ci trebuie să li se acorde o atenție corespunzătoare. În numele PPE, doamna Petir, um, dar și probabil alți membri vor veni cu o serie de amendamente care vor încerca să îmbunătățească acest proiect de aviz, astfel încât acesta să fie mai bun. O să încercăm să avem un raport complet, să menționăm multe chestiuni concrete, reale, cu care se confruntă femeile în acest moment. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez, doamna Petir cu privire la amendamente, cu termenul de depunere a acestora. Acestea au fost discutate cu raportorii din umbră, dar se pare că sunt destul de stricte aceste termene amendamentele ar trebui să fie depuse până la 18 iulie. De asemenea, votul avizului a trebuit să aibă loc în Comisia FEM la 1 septembrie. Doamna Petir, ca raportor din umbră pentru PPE, trebuie să spună că mm, din moment ce votul în Comisia Libe este programat pe 18 noiembrie, consideră că e suficient timp astfel încât să se poată um, lua în considerare amânarea votului în această comisie. Pentru că, așa cum spuneam, votul în Comisia Libe pe 18 noiembrie ne-ar putea acorda și nouă mai mult timp mai mult loc de um, a face un um, efort colectiv pentru a completa textul. Deci uh, vom încerca să obținem o amânare a votului. Pentru că considerăm că termenele acestea scurte uh, nu sunt cea mai bună idee, a trebuit să beneficiem și noi de pe uh, urma acestei, uh, acestei, acestui interval de timp mai larg. Vă mulțumesc foarte mult! Je reviens à ma langue euh, maternelle et euh, je vous remercie. Revin la limba mea maternă. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu cred că mai dorește nimeni să ia cuvântul dintre membrii comisiei, dar reprezentantul Comisiei Europene are ceva să ne spună. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O intervenție foarte scurtă, avem doar o observație în legătură cu uh, sugestia numărul 5, măsuri pentru protecția femeilor migrante și solicitante de azil având în vedere că e un subiect de, de actualitate. Mâine Comisia va prezenta noi de propuneri în domeniul azilului, care va include clauze procedurale pentru solicitanții cu nevoi speciale, inclusiv în grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și femeile. Se ține cont, deci, de nevoile specifice ale solicitanților de azil, solicitantelor de azil care trebuie să aibă acces la îngrijiri medicale, um, consiliere uh, și îngrijiri de ordin psihosocial. În ceea ce privește copiii, bineînțeles, interesul suprem al copilului uh, este considerația principală în uh, toate procedurile și s-au introdus mai multe măsuri pentru a asigura protecția minorilor neînsoțiți. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Dă acum cuvântul domnului raportor Sebastia. Ultima intervenție. Mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile. Sunt de acord cu dumneavoastră cu toți că avizul trebuie să fie scurt, Uh, și uh, nu putem să spunem în el tot ce am dorit despre acest subiect, dar într-adevăr avem un spațiu limitat. Bineînțeles, aștept sugestiile colegilor pentru a-l ameliora, pentru a avea un aviz cât mai complet. S-au făcut sugestii foarte interesante și aș dori să le includ în proiectul de aviz sugestii la S și D, cu o dimensiune foarte interesantă în legătură cu criza economică Bineînțeles, trebuie să includem și sugestiile PP-ului um, în legătură cu um, problemele antreprenorilor, femeilor antreprenori care suferă, discrimin suferă discriminări. Avem și uh, faptul că femeile, uh, uh, mai ales dacă suferă și de un handicap, uh, sunt mai mult, fac mai mult obiectul politicilor discriminatorii și sugestiile de la GUE privind reunificarea familială în cazul migranților, dar și chestiune legate de situația femeilor de etnie romă. Să nu uităm că uh, femeile de etnie romă sunt grupul cel mai vulnerabil din toată Europa și de asemenea, prostituția ca exploatare sexuală este o chestiune foarte controversată, dar eu personal sunt absolut de acord cu poziția dumneavoastră. În ceea ce privește poziția grupului ECR, eu cred că trebuie să fim ambițioși și să cerem includerea mm, mainstreamingului, mainstreamingului de gen în semestrul european, este clar că acesta trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană, o prioritate care trebuie promovată în toate politicile. Uh, și trebuie să cerem acest lucru pentru că aceasta e treaba noastră ca membri ai Comisiei pentru uh, drepturile femeilor. Iar în ceea ce privește avortul, doresc să spun că se include acolo unde cerem asigurarea protecțiilor femeilor migrante. Și sunt multe rapoarte ale Parlamentului European care spun că Multe dintre femeile migrante sunt victime uh, ale violurilor. Ce facem dacă aceste femei rămân însărcinate? Deci este o problemă foarte reală, dar și dreptul femeilor de a decide trebuie să fie respectat. E vorba de corpul lor. Uh, știu că e un subiect controversat, dar în acest caz, bine, chiar în general trebuie să respectăm acest drept și doresc să introducem acest punct în, în aviz pentru că este un, o chestiune foarte importantă în viața reală și trebuie să spunem că respectăm dreptul femeilor de a alege. Vă mulțumesc foarte mult. Voi uh, aștepta amendamentele colegilor în legătură cu posibilitatea amânării votului. Nu știu dacă e posibil pentru că reuniunea comisiei este prevăzută pentru începutul lunii septembrie. Nu cred că e posibil să schimbăm acum termenele. Nu știu. I can suggest to the, to the secretary the possibility um, Pot sugera uh, secretarului posibilitatea de a schimba data, dar știu că nu e ușor. Din motive de spațiu și așa mai departe. Ok, merci. Uh... Mulțumesc, stimate coleg. Voi repeta acum câteva informații legate de calendar. Termenul pentru depunerea amendamentelor este confirmat, este 18 iulie, ora 18 și cu rezerve legate de modificări în urma unor discuții aprofundate și a unui acord între raportor și raportor din umbră, dacă e posibil acest lucru, dar deocamdată s-a prevăzut să votăm la reuniunea noastră de pe 1 septembrie, Comisia FAM se va reuni din nou în octombrie, pe 10-11 octombrie, deci rămâne de văzut dacă putem să amânăm uh, acest uh, vot de pe 1 septembrie până pe 10 octombrie. Nu putem decide azi, trebuie mm, să facă obiectul unei discuții între coordonatori, să fie de acord toată lumea. Deci, deocamdată, oficial acest aviz se va vota pe 1 septembrie. Și profit de ocazie pentru a preciza faptul că, așa cum se prevăzuse, nu are loc o ședință a Comisiei FAM pe 31 august, ci pe 1 septembrie. Deci ne revedem aici la Bruxelles pe 1 septembrie la ora 9 și între timp, având în vedere că am terminat ordinea de zi a reunii de ieri și de azi, vă urez tuturor vacanță plăcută! Vă mulțumesc. Mulțumesc stafului secretarului comisiei, stafului grupurilor politice, asistenților și doamna președinte mulțumește cu amabilitate și întreprinderilor. O vară frumoasă!